Procesul, de, procesul ver, verbal al ședinței de ieri este disponibil. Există obiecții? Nu. Prin urmare, procesul verbal a fost adoptat. Stimați colegi, următorul punct de pe ordinea de zi este declarația președintelui Comisiei cu privire la pregătirea summitului uh, statelor din zona euro, care va avea loc la 11 martie. Domnule Barroso, aveți cuvântul. doamnă președinte doamnelor și domnilor deputați traversăm uh, o perioadă în care istoria se grăbește uh, de partea cealaltă a Mării Mediterane bate un vânt nou, vânt al schimbării. Și iată de ce acum vreau să vă anunț că Colegiul Comisarilor a aprobat contribuția Comisiei pentru ajutorarea țărilor din sudul Mediteranei în procesul de tranziție și pentru a, pentru a da un nou avânt prin uh, vecinătatea mediteraneană. Voi prezenta această contribuție cu înalta reprezentantă, vicepreședinta Comisiei, în cadrul Consiliului European Extraordinar de vinerea viitoare. bărbații și femeile, tinerii din această zonă își manifestă refuzul față de regimuri autoritare, iar aspirațiile lor către libertate politică și justiție socială. Chiar dacă recunoaștem complexitatea acestei situații și greutățile pe care le suscită, trebuie să fie foarte clar din partea Uniunii Europene că noi îi sprijinim pe cei care luptă pentru libertatea politică și demnitatea umană. Nu se poate permite nicio ambiguitate din partea Uniunii Europene. Un uh, regim care trage, as, trage asupra populației sale nu are ce căuta în sânul națiunilor. Noi propunem uh, acestor popoare un parteneriat pentru democrație și prosperitate care să se bazeze pe trei piloni, transformare democratică, angajare cu societatea civilă și de dezvoltare solidară. Suntem conștienți că ne așteaptă foarte multe provocări. Dacă spui nu dictaturilor, nu înseamnă automat că ajungi la o stare de a statului de drept și democrației. Drumurile care, drumul care duce acolo este unul uh, greu, dar cei care dar Europa trebuie să fie alături de cei care aspiră către libertate și politic, libertate politică și justiție socială. Vreau să discutăm acum despre summitul informal a statelor membre de la a, participante ale zonei euro de pe 11 martie. Ni s-a demonstrat că economiile sunt interdependente și au fost scoase în evidență unele slăbiciuni structurale. Iată de ce trebuie să consolidăm guvernanța economică. Comisia solicită o mai bună coordonare a politicilor economice naționale și consolidarea guvernanței în Europa de ceva timp. Noi propunem ca pilonul economic al Uniunii noastre economice și monetare să fie mai dezvoltat. Am subliniat acest lucru în cadrul raportului cu privire la 10 ani de euro, EMU, EMU la 10 ani. Dar unele guverne s-au dovedit reticente la o astfel de evoluție. Astăzi însă toată lumea recunoaște cu adevărat adevărată economică europeană reprezintă un imperativ eh, pe care, lucru pe care piețele îl amintesc în continuu. Iată că statele membre după lucrările task force-ului prezidat de președintele Consiliului European, au ajuns la un consens cu privire la propunerile Comisiei cu privire la guvernanță economică consolidată, propuneri care, care sunt discutate acum de Parlament și de Consiliu. De altfel, am căzut la un acord cu privire și la semestrul european care va spori guvernanța economică, incluzând um, în amonte nu numai politicile bugetare, dar și politicile economice și reformele structurale ale fiecărui stat membru. În acest context de guvernanță economică consolidată, a apărut recent ideea unui pact de competitivitate care invită statele membre ale zonei euro să, euro să desfășoare eforturi suplimentare care țin de competențele lor naționale pentru a exista o plus valoare de competitivitate. E adevărat că dacă împreună economiile Uniunii Europene sunt foarte interdependente, ă, acest lucru este și mai abitir în cazul ă, țărilor din zona euro iar decalajele de competitivitate se prezintă o adevărată problemă pentru țările care au o monedă comună, iar competitivitatea și convergența economiilor sunt factori esențiali pentru a asigura viabilitatea zonei euro, o zonă euro stabilă, precum și a Uniunii Europene. Trebuie să recunoaștem că această idee a născut unele îngrijorări. O Europa cu două viteze, zona euro și restul statelor, riscul de a pierde din vedere unele aspecte ale redresării economice ca sunt la fel de importante precum competitivitatea sau chiar și posibilitatea punerii sub semnul întrebării a abordării comuni- comunitare. Toate aceste îngrijorări sunt legitime și trebuie să le răspundem. Foarte clar, este vorba de, de încredere reciprocă și de credibilitate aici. Am fost uh, surprins uh, când a trebuit să reamintesc uh, pe 4 februarie la ultimul Consiliu European uh, faptul că orice inițiativă specifică care vizează competitivitatea și zona euro trebuie să respecte, bineînțeles, tratatul. În concluziile sale, Consiliul European a hotărât, citez, că inspirându-se din noul cadru de guvernanță economică, șefii de stat și de guvern uh, vor lua măsuri suplimentare care să dea o calitate nouă coordonării politicilor economice în zona euro pentru a îmbunătăți competitivitatea, ceea ce ar duce la un nivel de convergență mai ridicat, fără să aducă atingere pieței unice. Am încheiat citatul. Și m-a bucurat foarte mult faptul că la aceste concluzii, că aceste concluzii au fost însoțite de o referire explicită la nevoia de uh, a înregistrat progrese suplimentare în conformitate cu tratatul. Acest lucru se poate considera de la sine înțeles, dar este mai bine să se spună lucrurilor pe nume. Consiliul European a dat mandat președintelui său de a desfășura în comparare cu președintele Comisiei Europene consultări cu statele membre ale zonei euro pentru a stabili mijloacele concrete de a merge mai departe. Aceste consultări au indicat foarte clar faptul că, în general, statele membre doresc să urmeze abordarea comunitară. Stimați membri, aș dori acum să vă spun foarte clar care sunt principiile pe care, le, care din, punct de vedere, din punctul de vedere al Comisiei, sunt trebuie să fie respectate pentru un astfel de pact de competitivitate pe care l-am putea numi un pact de convergență și de competitivitate, dat fiind că este vorba de acțiuni care doresc diminuarea divergențelor la nivelul zonei euro și la nivelul Uniunii Europene. Primul principiu este că acest pact trebuie să se înscrie în condițiile stabilite de tratat și în sistemul de guvernanță economic, economică existent. Și astfel putem, că, putem ne putem asigura că vom avea o abordare comunitară. Și istoria, experiența noastră cu Pactul de Stabilitate și Convergență ne-a arătat faptul că doar la nivel comunitar putem obține rezultate care să fie legitime din punct de vedere democratic la nivel european și care să aibă caracter obligatoriu și care să poată fi controlate. Bineînțeles că trebuie respectat și rolul Comisiei acest lucru este esențial pentru a garanta obiectivitate și independență în ceea ce privește monitorizarea eforturilor statelor membre, a integrității pieței unice, precum și a întregului achii comunitar, precum și coerența între inițiativele desfășurate la nivelul zonei euro, precum și a celor desfășurate în uh, întregul Uniunii Europene. Aș dori să subliniez și rolul Parlamentului European aici, în ceea ce privește monitorizarea convergenței, acestui pact de convergență și competitivitate, fiindcă, bineînțeles, Comisia va, va informa Parlamentul European. Acest pact trebuie să fie deschis și altor state membre care ar dori să eh, să devină membre ale acestuia, dar care nu sunt membre ale zonei euro, trebuie să se evite o segmentare a Uniunii noastre, fiindcă acest lucru ar încălca principiul solidarității care este la baza uh, proiectului nostru comun. Pentru a justifica un astfel de pact care implică măsuri naționale, trebuie, să, trebuie ca acesta să aducă plus valoare măsurilor făcute în cadrul um, guvernației economice. Vă reamintesc că în, în conformitate cu articolul 121 al tratatului, statele membre trebuie să-și coordoneze politicile economice naționale. Un astfel de pact uh, nu trebuie să afecteze negativ integritatea pieței unice și, ci din potrivă, să o consolideze. Trebuie să respecte dialogul social și să lege măsurile de competitivitate cu obiectivele noastre centrale. Este vorba de ocuparea forței de muncă, crearea de locuri de muncă și creșterea economică muncă. Competitivitatea este un element eh, foarte important pentru economiile noastre, este o condiție necesară în ceea ce privește generarea de locuri de muncă și creștere economică. Este foarte important, deci, să ne asigurăm că acest pact aduce o plus valoare și că nu ne face să pierdem din vedere principalele noastre obiective de creștere și, eh, și ocuparea forței de muncă. Și vreau să, să pun accent pe aceste, eh, pe aceste obiective, mai ales pe dezvoltare, care fac miezul strategiei Europa 2020. Iată de ce insist asupra dimensiunii sociale, fiindcă eforturile necesare trebuie să fie împărțite în mod echitabil, iar Comisia uh, lucrează în continuare la o propunere în ceea ce privește impozitarea activităților financiare. Dacă consolidarea bugetară și reformele structurale sunt esențiale în ceea ce privește competitivitatea, e bine, investițiile în sectoarele de viitor, cum ar fi cercetarea și inovația, sunt și ele la fel de inconturnabile. Trebuie să ținem minte faptul că acest pact nu este decât un element uh, al răspunsului nostru global pentru asigurarea stabilității zonei euro. Trebuie să facem progres și în toate celelalte elemente ale acestui răspuns. Este vorba despre cooperarea uh, capacității de financiare a Fondului European de Stabilitate și uh, lărgirea spre stare de uh, activitate. Trebuie să avem un mecanism permanent din 2013 în acest sens și trebuie să punem în aplicare în următoarele luni teste de rezistență în sectorul bancar. Toate acestea vor duce la mai multă transparență, încredere și credibilitate. Pactul pentru convergență și competitivitate va putea să-și aducă o contribuție semnificativă dacă îl interpretăm uh, ca o măsură, între altele, în cadrul uh, eforturilor pe care le-am făcut pentru a asigura stabilitatea zonei euro și uh, care sperăm să intre în vigoare din luna martie. Ar putea să reprezinte un efort suplimentar către creștere echitabilă și durabilă în Europa dacă este coerent cu sistemul comunitar de guvernanță. Și dacă așa stau lucrurile, dacă acest demers este făcut făcut în abordarea comunitară așa cum dorește Comisia și cum dorește și Parlamentul, cred că acest pact va aduce o plus valoare și va aduce la consolidarea pilonului economic al, Mon al Uniunii Economice și Monetare. Iată ce își doresc Parlamentul și Comisia, iar Comisia nu va preocupeți niciun efort în acest sens. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule președinte. Trecem acum la oratorii în numele grupurilor parlamentare. Primul care va lua cuvântul este domnul Joseph Tol în numele PP-ului. Madame... Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Domnule președinte, dragi colegi, ce am învățat de pe urma crizei financiare? De pe urma războiului mondial am tras concluzia că popoarele trebuie să fie unite, să nu mai existe conflicte. După căderea zidului Berlinului am tras anumite învățăminte de pe urma regimurilor comuniste și de importanța libertății, democrației și economiei sociale de piață. De pe urma atacului terorist din 11 septembrie am, am învățat că trebuie găsit un nou echilibru între securitate și libertate. Dar din această criză financiară, ce trebuie să învățăm? Trebuie să învățăm că statele membre nu mai trebuie să considere tabu cooperarea în domeniul bugetar, fiscal și social îmi dau seama de drumul parcurs deja. În acest an s-a creat un sistem de concentrare a celor 27 de state membre prin priorități de bugetare. Aceasta este o revoluție în mentalități. Regulile pe care le-am instituit pentru a moraliza piețele financiare sunt exemplare, dar nu suficiente. Grupul meu cere un acord între Parlament și Consiliu înainte de această vară în legătură cu Guvernanța economică consolidată. Grupul meu dorește de asemenea să se continue eforturile de coordonare în domeniul social și fiscal. Acesta este sensul pactului de competitivitate, a cărui versiune inițială a fost deja revizuită într-un sens mai comunitar, dar trebuie mers mai departe. Trebuie să ne asigurăm că atât Parlamentul European cât și Comisia își vor exercita toate prerogativele care le revin în acest sens și contăm pe președintele Comisiei pentru a face acest lucru. Grupul PPE salută și sprijină propunerile sale, așa cum au făcut-o și la Helsinki um, președinții naționali din partidul nostru. Doamnelor și domnilor, cum putem explica concetățenilor noștri că, într-o situație financiară dificilă, uh, la jumătatea lui iulie în fiecare an, majoritatea statelor membre continuă să cheltuiască ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic? De ce supraîndatorarea statelor noastre este mai acceptabilă decât cea a familiilor sau întreprinderilor. Eu am observat acest lucru într-o întreprindere. Criza a dus la suprimarea unor locuri de muncă, la drame familiale. Cel puțin trebuie să tragem învățăminte din asta și să spunem adevărul. O primă lecție. Nu trebuie să luăm uh, um, să, să nu considerăm suficient de serios obligațiile statelor la nivel bugetar. A doua lecție, solidaritatea europeană nu poate funcționa decât și numai dacă regulile sociale și fiscale sunt cel puțin comparabile, nu neapărat identice, dar comparabile. Și nu este deloc așa. A treia lecție. Uniunea Europeană trebuie să aibă un mecanism european de stabilitate pentru a ne proteja economia socială de piață. A patra și ultima lecție Uh, în furtună, Uniunea Europeană rezistă și cooperarea europeană se consolidează. Partenerii noștri americani și japonezi au datorii mult mai mari decât ale noastre, fără a fi însă prea îngrijorați. Dar probabil uh, nu vor putea să continue așa uh, la nesfârșit. A venit momentul să ne consolidăm economia și competitivitatea um, să creăm locurile de muncă ale viitorului, să spunem adevărul să nu lăsăm această șansă să ne scape. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Joseph, mulțumesc, Joseph Dol. În numele socialiștilor și democratice, domnul Martin Schulz. Vă mulțumesc, domnule, doamnă președinte, stimați colegi, chiar dacă nu sunteți mulți în sală. În uh, ultimele în ultimele săptămâni am vorbit despre o scrisoare trimisă de Sarkozy lui Merkel, care se pare că n-a existat, de fapt. Cu toate acestea, această scrisoare a, avut parte de o conferință de presă conferința de presă în cadrul summitului european. Acum se pare că totuși scrisoarea există, însă am înțeles între timp că anumite elemente esențiale ale acestei scrisori uh, nu se vor transforma în realitate. Dar există anumite aspecte care se vor transforma în realitate și anume extinderea uh, acestei, uh, acestui plan de salvare. Ei, e interesant ce se întâmplă. Însă, haideți să ne gândim puțin. Așa nu putem să salvăm moneda euro. Domnule președinte, discursul dumneavoastră a fost unul după, bun, după părerea mea. Asta deoarece ați vorbit despre diferențele ce există în momentul de față. Sunt foarte uimit de faptul că cancelarul german, la fel ca și președintele Sarkozy, solicită măsuri pe care uh, Republica Federală Germană nu le-a luat la nivel național. Bugetul grec, uh, bugetul oricărui alt stat membru trebuie să fie scăzut. Însă uh, Uh, Germania nu a folosit niciodată această măsură în istoria sa. Ce a făcut însă a oferit uh, fonduri naționale pentru stabilizarea anumitor sectoare economice, spre exemplu sectorul auto. Și astfel am reușit să, prin această măsură intervenționistă, uh, am reușit să salvăm o mulțime de locuri de muncă. De ce să nu le oferim aceeași șansă și altor state membre? Diferite uh, agenții de rating, spre exemplu Moody's, pun Grecia săptămâna aceasta sub Belarus chiar. Nu știu ce se întâmplă. Chiar uh, sub Vietnam. Și asta se întâmplă întotdeauna cu trei zile înainte de un summit european. Atunci se, se recurge la asemenea măsuri. Însă noi ne bazăm pe acești oameni și le luăm în considerare uh, deciziile. Știți ce spun cei de la Moody's? Spun, spun că o să degradăm statul sau o să scădem ratingul statului pentru că statul respectiv nu își mai poate garanta cheltuielile. Ei, e cam simplist, după părerea mea care este măsura recomandată? Scăderile bugetare. Dar aceste scăderi bugetare nu sunt uh, deloc eficiente. Ce se întâmplă, de fapt? Încercăm să îmbunătățim ratingul unui stat, uh, practic anulând toate plățile uh, care ar trebui să fie demarate de respectivul stat pentru a-și crește economia. Ei, Uh, cum se rezolvă aceste situații? Prin intermediul planului de stabilizare european. Ei, așa ceva nu trebuie să se întâmple. Dacă însă toate recomandările dumneavoastră vor fi incluse în pactul de competitivitate. Dacă veți reuși într-adevăr să stabilizați situația europeană, atunci nu pot decât să vă laud pentru propunerea dumneavoastră. Nu vreau să mai vorbesc despre problema instituțiilor. Din punct de vedere instituțional, întregul concept a fost unul greșit. Dacă acum vom structura lucrurile în așa fel încât toate activitățile operative vor reveni comisiei, comisia uh, fiind cea abilitată, comisie care urma, urmează să fie sprijinită de către Parlament, atunci toate sunt bune și frumoase. Prin urmare, am început prost, am continuat uh, ezitant, acum decidem uh, extinderea acestor fonduri de ajutorare a statelor aflate în, uh, în dificultate. Am reușit să propunem noi, germanii, anumite propuneri, recomandări care vor fi transformate în realitate și atunci, cine știe, poate la final vom avea succes. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, Martin Schulz! Trecem acum la grupul ALDE, în numele căruia va vorbi domnul Verhofstadt. Uh. Je crois qu'on peut quand même dire que... Mulțumesc. Mai întâi cred că putem spune că după ani în care nu s-a acceptat ideea unei uniuni economice, se acceptă în sfârșit ideea unei uniuni economice dincolo de Uniunea Monetară care, ceea ce este un pas înainte. Poate nu pentru domnul Faraj, dar pentru noi ceilalți este un pas înainte. Cred că termenul folosit, pact, eh, nu e cel mai bun ales. Ce înseamnă un pact. Un pact este un acord între state, de noi nu avem nevoie de un acord între state, ci de o inițiativă comunitară, nu de un pact între statele membre care, prin natura sa, însăși natura sa este interguvernamental. Deci, cuvântul folosit nu este cel bun. Termenul este fals. Nu avem nevoie de inițiativă interguvernamentală. Acest sistem nu a funcționat niciodată în Uniunea Europeană. Strategia de la Lisabona a fost o inițiativă interguvernamentală nu a avut succes. Pactul de stabilitate, în momentul în care Franța și Germania n-au respectat în 2003-2004 regulile pactului, s-a dovedit faptul că metoda interguvernamentală nu este cea bună, trebuie să folosim metoda comunitară. În al treilea rând, cred că ceea ce ni se propune, domnule președinte al Comisiei, nu este suficient sau vizează măsuri foarte specifice. Pactul de competitivitate a doamnei Merkel și a domnului Sarkozy sunt măsuri specifice, de exemplu în domeniul pensiilor, vârsta pensionării, dar sistemul de pensii este mult mai complicat decât atât. Nu e vorba doar de vârsta pensionării, e vorba și de numărul de ani de contribuție, sistemul de pensii. Deci, nu avem nevoie de măsuri specifice în cadrul unui pact interguvernamental care nu va funcționa niciodată avem nevoie de guvernanță economică cât mai largă pentru sistemul de pensii, piața muncii, politica salarială, politica de impozitare în Uniunea Europeană, politici decise de comisie, care prin politici de convergență sunt oferite statelor membre pentru a aplica regulile convergenței. De asta avem nevoie cât mai repede. Acum solicitarea mea este foarte simplă. Am văzut um, documentul din 25 februarie al dumneavoastră și al președintelui Consiliului. Acum cred că Comisia trebuie să-și pregătească propria inițiativă. Trebuie să o faceți acum. Mai, avem timp, mai aveți timp în următoarele săptămâni să pregătiți acest act comunitar pentru guvernanța economică și convergență și să-l propuneți Consiliului și Parlamentului European. Și atunci noi vom hotărâ, vă vom sprijini. Deocamdată, însă, cu acest document din 25 pe care îl am în fața ochilor, se vorbește despre monitorizarea de șefii de state și de guverne. Monitorizarea uh, angajamentelor state, șefilor de state și de guverne. Nu așa vor funcționa, putea funcționa lucrurile. Nu statele și primii miniștri și șefii de state se vor, se vor autocontrola. N-a funcționat niciodată acest lucru și nu va funcționa nici pe viitor. În fine, domnule președinte al Comisiei, cred că a venit momentul să ne prezentați cât de repede o, o uh, inițiativă primind un mecanism de crize pentru bănci. Nu la nivel național, ci la nivel european. Aveți dreptul să o faceți pentru că Comisia trebuie să garanteze funcționarea regulilor concurenței în Uniunea Europeană, deci are posibilitatea să propună astfel de inițiativă. Mulțumesc! Und nun... Vă mulțumim. Acum, în numele verzilor, doamna Rebecca Harms, 3 minute. Dank, Frau Präsidentin. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimate doamne, stimați domni nu mai sunt obligată să vorbesc acum despre istoria penibilă a pactului de stabilitate și convergență. A fost penibil să aflăm că nu exista documentul, însă cu toate acestea pe coridoarele din Bruxelles era peste tot uh, sau circula peste tot. Mi se pare că avem aici de a face cu trăsături uh, comuniste uh, în trăsături pe care le înțelegem în momentul în care ne dăm seama cum a circulat acest uh, document. De asemenea, trebuie să ne amintim din nou, de ce nu, de criza în care trăim, o criză pentru care trebuie să ne asumăm într-o manieră comunitară responsabilitatea. Împreună trebuie să găsim soluții de eliminare a crizei. Dacă am reușit să întărim acest mecanism de criză, oricum am, am reușit să o facem, atunci putem să spunem că am făcut un pas înainte. Însă dacă ne uităm la Gre- Grecia astăzi, ne putem da seama cât de înșelătoare este situația. Nu putem spune că am rezolvat criza. În Grecia devine cât se poate de evident faptul că unilateralitatea măsurilor uh, orientarea măsurilor doar înspre economisire nu sunt uh, principii care trebuie să fie folosite și pe viitor. Un stat trebuie să investească. Un stat, ca și Grecia, trebuie să știe de unde poate lua fondurile necesare pentru a demara investiții cu uh, eficiente pe termen lung. Și Acum uh, se vorbește sau uh, Germania vorbește despre uh, lipsa ei de disponibilitate de a accepta anumite modificări ale planului impus uh, Greciei. Ei, unilateralitatea aceasta este de nedorit. Dacă putem să creăm o uniune economică, cum, după cum spunea domnul Verhofstadt, uh, E nevoie să luăm măsuri de convergență, de consolidare, trebuie să dăm dovadă de solidaritate și în acest context uh, Grecia trebuie să primească mai mult decât uh, ceea ce a primit în materie de ajutor uh, până în momentul de față. Și Vă asigur că ne ocupăm de această temă de luni și luni de zile. Mă refer acum la metoda comunitară. Metoda comunitară nu e o sintactă sintagmă, pur și simplu. Nu, avem nevoie de decizii cât se poate de concertate la Bruxelles măsuri care și decizii care să genereze încrederea tuturor cetățenilor europeni, indiferent de statul din care provin ei. Dacă vom reuși să ancorăm acest principiu și în pactul de creștere și stabilitate și în cel de convergență, atunci vom reuși să obținem încrederea cetățenilor. În caz contrar, o vom pierde pe aceasta. În moment de criză, acesta este uh, elementul esențial asupra căruia trebuie să ne concentrăm. Sper că la următorul summit european vom avea, da dovadă de mai multă inteligență. Domnule Barroso, de asemenea vorbeați despre creșterea durabilă. Nu înțeleg de ce un comisar pentru energie spune în momentul de față că ambițiile ecologice înseamnă neapărat dezindustrializarea uh, Europei. Ministrul uh, pentru mediu al Germaniei a prezentat uh, la Bruxelles în urmă cu câteva săptămâni un plan conform căruia o creștere a ambițiilor ecologice nu ar duce decât la creșterea uh, profitului economiei europene pe ansamblu cu 6 miliarde de euro. Urmează doamna Ford pentru un minut, două minute. Mulțumim. Trebuie să luăm măsuri rapide în astfel de momente, iar uh, zona euro nu a depășit criza, e limpede acest lucru, dar trebuie să luăm măsuri deștepte. Marea Britanie a redat încrederea pieței prin reforme de controlare a cheltuielilor și reducere a datoriei naționale. Iar, uh, iată, acum pactul de competitivitate face referire la aceste lucruri. Dar procedurile parlamentare nu ne permit să luăm uh, hotărâri rapide. S-au făcut uh, propuneri din partea parlamentarilor pe care Consiliul s-ar putea să le găsească utile. În ceea ce privește rata dobânzii irlandeză, cei care uh, Um, au, cei care au împrumutat au nevoie de o rată dobânzii care să reflecte riscurile, dar ne dorim banii înapoi până la urmă. Eu am propus uh, un stimulent uh, pentru un fel de primă pentru plătire anticipată a creditelor. Iar în cadrul acestui pachet, statele membre trebuie să aibă o procedură bugetară mai transparentă. Aș propune ca același lucru să fie valabil pentru um, contribuțiile plătitorilor de, zi, de impozite la bugetul european. Astfel, guvernele naționale ar putea primi uh, sugestii de la Parlamentul European și am putea cu toții să conlucrăm în mod constructiv. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, acum, din uh, partea GUE, domnul Bischi, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Barroso, am luat la cunoștință cu fericire, cu bucurie, faptul că vorbeați despre echilibrul social. Da, acesta va fi eh, necesar și ne bucurăm de sprijinul acordat de dumneavoastră acestei idei. Nu vreau să repet cele spuse de alte vorbitorii mei, cu care sunt eh, în marea majoritate de acord. Văd uh, scepticismul cu care privim acest uh, pact prezentat de sau propus de uh, Merkel și Sarkozy. Însă vreau să pun următoarea întrebare. În, în ce context sau de ce a apărut această propunere? Aceasta este întrebarea esențială. Vreau să îmi exprim uh, scepticismul legat de impozitările uh, uh, suplimentare. De asemenea, sistemul de pensii, reformarea sistemelor de pensii s-ar putea transforma într-o mare tragedie, asta până și pentru Germania, ce să mai vorbim despre Irlanda sau alte state membre. Da, dar pe de altă parte îmi dau seama că e nevoie de o soluționare a problemei. Sper că vom reuși să găsim uh, această soluție, însă vă cer să fim cu toții transparenți, să, să nu uh, avem discuții uh, departe de urechile Parlamentului. Dacă e să facem uh, scăderi bugetare, atunci bine, dar asta nu într-o manieră ascunsă. Haideți să, să vorbim cu toții deschis despre aceste teme. Domnule Bar- Barroso, suntem dispuși să colaborăm cu dumneavoastră, să discutăm cu dumneavoastră despre uh, guvernanța economică, care trebuie să fie una democratică și care trebuie să aibă drept obiectiv crearea unei uh, economii europene durabile. Suntem dispuși să vorbim și despre modificări ale tratatului, uh, spre exemplu, despre o clauză privind uh, progresul. Însă ne așteptăm ca informațiile să ne parvină timpuriu, astfel încât noi, Parlamentul European, să putem însoți aceste discuții. Fără informații nu putem să facem nimic. Vă mulțumim, domnule Bischi. Acum, în numele EFD, domnul Faranj. Oh, domnule Barroso, a fost interesantă viziunea dumneavoastră asupra lumii de astăzi. Ați vorbit despre experimentele din Egipt și în alte parte, ați spus, nu e așa că e minunat că oamenii se revoltă și cer democrație. Aș dori să vă aduc aminte că democrația este o metodă în care se votează pentru cei care vă guvernează și apoi scăpați de ei când nu mai vreți. A fost ironic acest lucru pentru că următoarea dumneavoastră frază a fost și de aceea în Europa, având în vedere criza monedei euro, trebuie să consolidăm metoda comunitară. Pentru publicul care ne privește și oamenii ne privesc din ce în ce mai mult, metoda comunitară înseamnă Uh, decizii luate în secret de birocrați, de persoane ca dumneavoastră nealese, chiar dacă știu că Parlamentul European va vota, dar ați fost singurul candidat. Iată democrația. Spuneți pe de o parte că democrația e bună și pe de altă parte în Uniunea Europeană nu putem beneficia de democrație. Domnul Verhofstadt vine din Belgia uh, care crede că statul național trebuie, nu mai trebuie să existe, poate că țara lui nu va mai exista în curând. Nimeni n-a votat pentru uh, acest tratat. Nimeni uh, nu a fost întrebat dacă îl doresc. Dumneavoastră ați votat pentru acest tratat, dar oamenii, eu, um, cetățenii nu. La summitul de vineri trebuie să discutați despre Portugalia, pentru că după ajutorarea Greciei și Irlandei este evident că piețele vă transmit același mesaj. Uh, haideți, a treia țară la rând. Portugalia. Știți foarte bine cât de gravă este situația acestei țări situația s-a înrăutățit după ce a fost ajutată Irlanda. Uh, datoriile Portugaliei în valoare de 20 de miliarde trebuie preluate. În ultimele șase luni, 80% din datoriile Portugaliei au fost create sau răscumpărate de Banca Centrală Europeană. Nu mai putem continua în Uniunea Europeană să ne autocumpărăm datoriile. Dacă o facem, următoarea Criza datoriilor nu va fi una unei țări, ci a băncii centrale europene însăși. Vă mulțumim. Există o întrebare pe care dorește să o pună Martin Schulz. Sunteți de acord să răspundeți la ea? Aveți cuvântul, domnule Schulz. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Probabil că știți, dar cu toate acestea dați-mi voie să vă pun o întrebare. Adeseori ați vorbit despre Belgia ca o, despre o țară care nu există. Ați spus-o și domnului Van Rompuy și domnului uh, Verhofstadt. Vreau să vă întreb dacă știți pe ce bază a fost uh, creat statul uh, belgian. Mă bucur că m-ați întrebat acest lucru. Dificultatea este în momentul în care se creează un stat artificial cu mai multe grupuri lingvistice, așa cum este situația în Belgia, și apoi o perioadă de vreme poate să reziste, dar fie că e vorba de Belgia sau fie că e vorba de Iugoslavia sau de Uniunea Europeană, cu atâtea limbi și culturi diferite, situația nu va dura și motivul pentru care sunteți așa de supărați în legătură cu Belgia și domnul Varompo este foarte supărat, precum și domnul uh, Verhofstadt, nu e adevărat că uh, Belgia este un microcosmos al proiectului european? Se pare că mai există o întrebare suplimentară și încă o întrebare. Vă rog, aveți cuvântul uh, foarte scurt. Vă mulțumesc constat că reprezentantul unui uh, grup care se numește United Kingdom Independence Party nu știe că regatul belgian a fost uh, întemeiat la propunerea Marii Britanii. Bine, aceasta n-a fost o întrebare, prin urmare <laughs> cred că putem trece la următoarea întrebare. Domnule Faranș, dacă sunteți de acord, vom, accepta, vom uh, prelua și această întrebare. Aveți cuvântul. Uh, microfon. I hope, uh, Mr. Domnul De Rosa, sper că uh, nu o să vă supere această întrebare, domnule Farage. Uh, Uh, care este baza Marii Britanii, este vorba de națiunile englezilor, scoțienilor, uh, țaragalilor și Irlanda de Nord. Nu e și asta o uniune a națiunilor uh, și una de care suntem mândri, aș dori să adaug. O întrebare bună, răspunde domnul Farage. Și domnule Schulz, aveți dreptate. Belgia a fost o, o invenție și o greșeală britanică. Am făcut și noi unele greșeli pe, une, pe locuri făceam bine pe alte locuri rău, așa cum țara dumneavoastră, Germania, știm foarte bine uh, care este istoria Germaniei, nu este nepătată. Și aveți dreptate, da. Să ții la oaltă uh, unitar uh, Marea Britanie a fost destul de greu. Și Irlanda, iată, s-a Uh, desprins în 1921 când s-a dat independența Irlandei și aveți dreptate, e greu să ții la un loc culturi diferite. Și eu cred că Uniunea Angliei, Scoției și țară, țării Galilor funcționează la ora actuală, fiindcă se bază, bazează pe consimțământ. Dacă nu s-ar fi bazat pe consimțământ, atunci s-ar fi cerut referendumuri, iar aceste națiuni ar putea să se scindeze. Uh, vorbitorul este întrerupt. Dar în Uniunea Europeană nimeni nu primește această posibilitate. Yes. So. Bine, vă mulțumesc. Propun să trecem acum mai departe. Doamna Le Pen nu este prezentă. Prin urmare, trecem la doamna Wortman Kohl pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Consiliul dorește să sporească creșterea economică și competitivitatea. Iar um, aceste obiective sunt demne de sprijin, bineînțeles, dar aș dori să mă refer la ce a spus domnul Barroso, care a ridicat mânușa și care a spus într-adevăr trebuie să ne ocupăm de pactul de competitivitate uh, într-un mod cu care și Martin Schulz ar fi de acord și aici da v-ați ocupat uh, de acest subiect cu președintele Van Rompuy, dar lucrurile s-au complicat, fiindcă avem o, foarte multe legi în Parlamentul European, iar noi suntem colegiuitori în ceea ce privește guvernanța economică. Iată de ce este atât de important să există coordonare între noi, fiindcă a pe alocuri există suprapunere. Uh, S-au înaintat peste 2000 de amendamente din partea Parlamentului European și dacă le analizăm, aproape toate subiectele uh, din pactul de competitivitate se regăsesc în amendamente, fiindcă Parlamentul dorește să dea dovadă de mai multă ambiție și aceasta este și îngrijorarea mea. În același timp, cum putem face o legătură între pactul de competitivitate cu strategia UE 2020 și, și cu pactul legislativ, domnule președinte Barroso? vă veți folosi de dreptul dumneavoastră de inițiativă în mod activ pentru a face o legătură între acest pact și pactul legislativ și pachetul legislativ, mă scuzați, dacă nu veți face acest lucru, noi vom ridica mânușa până la urmă în calitate de colegiuitori. Ferreira, für 2 minute. Mulțumesc, doamna Ferreira, două minute. Mulțumesc, domnule, um, domnule președinte. Eh, eu eh, vin dintr-o țară care există de 800 de ani. În ciuda acestui fapt, iată, în această lume globalizată dorește o Europa puternică, o Europa care să poate eh, dialoga pe picior de egalitate cu China, India, Statele Unite și așa mai departe. Criza pe care o traversăm nu este una care se limitează la zona euro, este o criză a zonei euro fiindcă o monedă unică nu poate funcționa decât în momentul în care se face o treabă serioasă și consecventă de convergență în ceea ce privește ratele de creștere, nivelul de venit și ocuparea forței de muncă, când există o convergență reală, iar noi până acum am lucrat cu uh, indici de convergență nominală, lucrurile sunt foarte diferite, iar în acest sens este foarte important ca Uniunea Europeană să finalizeze ceea ce a început. Și pentru a face acest lucru, este vorba de moneda unică, trebuie să creeze un fond de stabilitate puternic care să permită țărilor care se confruntă cu greutăți să respecte această convergență cu, uh, cu rate de adobânzii care să nu fie pro, prohibitive și care să poată menține această convergență prin investiții și prin această creștere să poată plăti uh, Uh, ceea ce au împrumutat într-un moment de criză. Domnule președinte, avem nevoie de o comisie activă care să participe, să participe la înființarea acestui fond de stabilitate, dar și în ceea ce privește euroobligațiunile și care să asculte mesajul pe care îl, trimit, îl transmite Parlamentul prin uh, aceste resurse proprii care trebuie să fie o, un sprijin eficient pentru un buget care este, care este insuficient și raportul Podimata ne arată foarte clar Aici este vorba de taxa, impozitelor, taxa tranzacțiilor financiare, iar Europa, pentru a supraviețui, trebuie să o ia pe altă cale. Are nevoie de un parlament puternic, dar și de o comisie care să poată nu numai să reacționeze, dar și să acționeze, luând inițiative pe care le așteptăm cu nerăbdare pentru ca experiența noastră să nu fie irosită, ci să da roade. Mulțumesc foarte mult! Continuăm cu doamna Goulart, un minut și jumătate. Domnule președinte, doamnă președinte, domnule comisar, s-au spus multe lucruri și sunt de acord. Aș vrea să adaug trei cuvinte. Primul cuvânt este respect. Nu acest parlament a făcut din Parlamentul European colegiuitorul pentru guvernanța economică. Guvernul a dorit acest lucru în Tratatul de la Lisabona și în calitate de raportor nu considerăm că este normal să fim informați de discuții importante uh, pe tema pachetului pentru guvernanță să aflăm de pe Google sau din presa, presa anglofonă. Deci, în primul rând, domnule președinte, um, și cer colaboratorilor domnului Van Rompuy aici prezenți este să ne respectați, să ne permiteți să lucrăm. În al doilea rând, cuvântul democrație. Niciodată n-am văzut un sistem democratic din secolul XVIII încoace, care a negat separarea puterilor, așa cum o face acum Consiliul European. În separarea puterilor îi avem pe cei care hotăresc și pe cei care controlează. Consiliul, cu complicitatea dumneavoastră, domnule Barroso, își oferă dreptul de a decide și a de control în același timp, deci practic dreptul de a nu face nimic. Și în al treilea rând, cuvântul eficacitate. Dacă continuăm să diluăm conținutul propunerilor, vom ajunge la cel mai mic numitor comun. Știm ce este acesta, strategia de la Lisabona, cei 10 ani pierduți fără a obține nimic. Deci, noi ne facem treaba, acest Parlament cere respect, va apăra democrația și eficiența. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Și acum, domnul Portas, pentru un minut. Mulțumesc. Acum două săptămâni, presa internațională a comentat declarațiile dumneavoastră privind posibilitatea ca Portugalia să adere la Fondul de Stabilitate Financiară și le-a interpretat ca și cum ar fi fost vorba despre un stimulent, o încurajare. Iar uh, Comisia Europeană, uh, dumneavoastră, domnule Barroso, știți foarte bine care este realitatea portugheză și vreau să vă întreb trei lucruri, vreau să-mi răspundeți pe șleau. În primul rând, ce are de câștigat Portugalia în ceea ce privește aderarea la Fondul de Stabilitate Financiară și la Fondul Monetar Internațional în formele lor actuale? În al doilea rând, care sunt schimbările inconturnabile pentru ca acest, pentru acest fond, pentru a nu repeta situația rușinoasă din Irlanda? Uh, un uh, credit cu rate foarte mari, scăderea salariilor și dumpingul fiscal în ceea ce privește situația marilor firme. Și ultima întrebare. Cum doriți să ne întoarcem la o situație de încredere în contextul în care toate deciziile de politică monetară și ultimele hotărâri ale Băncii Centrale Europene au fost foarte clar uh, în uh, prejudiciul țărilor mai vulnerabile, fiindcă blochează creșterea. Mulțumesc, uh, domnul Gozes. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Nu pot decât să sprijin ceea ce a spus doamna Gular în legătură cu aceste necesități presupuse care fac că, chiar dacă înțelegem nevoia de eficiență și rapiditate în luarea de decizii, asocierea Parlamentului să fie indispensabilă. Este singura condiție care permite concetățenilor noștri, ai căror, ai căror alegeri suntem, să uh, participe la aceste luare de decizie. Un element uh, concret. În fiecare zi suntem la cheremul piețelor financiare. Piețe financiare uh, Um, pe care, în care lucrează tineri care au trecut direct uh, de la jocurile electronice la viața reală. Și stat țările noastre um, tremură de frica lor. Nu, sunt, nu fac parte dintre cei care doresc suprimarea piețelor financiare, dar ce doresc aceste piețe? Să limiteze riscul. Niciun operator, până la urmă, nu e satisfăcut atâta timp cât există risc. Dacă dorim să avem un efect asupra acestor piețe financiare, Uniunea Europeană trebuie să dea linii directoare clare, să nu schimbe uh, orientările în fiecare zi sau să propună mii de idei care nu vor fi puse în aplicare. Trebuie să stăpânim această stabilitate financiară, aceste aspecte financiare indispensabile pentru stabilitatea noastră. Dumneavoastră, domnule președinte, trebuie să dați acest impuls, trebuie să luăm măsuri clare, să prezentăm orizontul clare și uh, determinare pentru o bună coordonare economică. Mulțumesc! Vă mulțumim, urmează pentru un minut și jumătate, domnul De Rosa. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Evitarea deliberată a guvernanței economice și a reglementării bancare, atât la nivel național cât și la nivel european, a fost cauza acestei crize. Criza e evidentă. S-au pierdut locuri de muncă, s-au pierdut uh, pensii, s-au pierdut uh, locuințe, etc., etc. Tocmai de aceea, domnule președinte Baron, Barroso, nu trebuie să mă convingeți pe mine că guvernanța economică este necesară, că trebuie să fie puternică, trebuie să fie adoptată, în special de statele din zona euro. Nu, trebuie să-i convingem pe cetă- cetățenii europeni de, această, de acest imperativ. Cum putem să obținem sprijinul stat, uh, cetățenilor europeni, asigurându-ne că toate măsurile implementate vor fi legitimate. Dacă măsurile vor fi în interesul uh, a 3, 4, 5 state membre puternice din punct de vedere economic, atunci cu siguranță cetățenii europeni nu vor fi de acord cu această guvernanță economică. Ceea ce se va decide la 11 martie va putea fi acceptat de statele membre uh, și de cetățenii europeni doar dacă lucrul acesta, dacă anumite interese nu vor fi singurele vizate. În uh, Irlanda se spune în momentul de față că trebuie să scăpăm de de amenințarea insolvenței. Trebuie să ne asigurăm că eșecul ajutorului primit din partea Uniunii Europene nu va duce la uh, destabilizarea totală a statului nostru. Mai, avem, mai am o singură propoziție, doamnă președinte. Trebuie să ne asigurăm că uh, măsurile luate nu vor duce la o creștere a instabilității zonei euro. Vă mulțumim, domnule De Rosa, spune doamna președintă. Urmează doamna Sharon Bowles pentru un minut și jumătate. Colleagues, every week... Mulțumesc. În fiecare săptămână, mass media primim propuneri noi, modificate din partea Uh, Consiliului, președintelui Comisiei și așa mai departe. Eu îl salut pe președintele BCE, fiindcă um, a fost atent la discuțiile și rapoartele Parlamentului, uh, Parlamentului European și a recunoscut hotărârea noastră. Acest pact și evoluția sa Uh, este o dovadă în acest sens. Avem uh, deja o țesătură de idei foarte importante în ceea ce privește amendamentele noastre la pachetul de guvernanță economică, astfel încât va fi foarte ușor să ajungem la codecizie pentru a îmbina pozițiile noastre și rezultatele mm, de la Parlament și la Consiliu. Dar uh, haideți să nu alegem numai unele elemente din piața unică și fiindcă greșim. Piața unică nu este o fortăreață și nu există, echit- nu există un teren echitabil la nivelul său. Este vorba despre concurență și aici este legată și, și de asta este legată și partea de redresare economică. Avem nevoie și de un mecanism de stabilitate permanent care să fie capabil să evolueze și care să aibă anumite priorități pentru uh, germani. Germanilor le spun, uh, iată ce s-a uh, întâmplat în urma solicitărilor guvernului dumneavoastră, recapitalizarea băncilor și uh, cumpărarea datorilor externe pe piețe secundare. Sectorul bancar uh, uh se vor restabili abia în 10 ani în ceea ce privește activele uh, Uh, slăbite și nu se vor uh, respecta regulile privind capitalul bancar, astfel încât uh, situația bancară din Germania ar trebui să vă preocupe. Iată de ce aveți nevoie de acest mecanism ca și celelalte țări din zona euro. În ceea ce privește rata dobânzilor, trebuie să avem un echilibru aici între durabilitate și risc moral. Vorbitoarea este întreruptă. Mai am zece cuvinte, vă rog, dar până la urmă poziția aceasta uh, Doamna președinte, îmi cer scuze, însă v-ați depășit cu mult timpul acordat. Urmează domnul Feio pentru un minut și jumătate. Doamna președinte, trave, în aceste momente grele avem nevoie de decizii îndrăznețe. Iată de ce noi exercităm aceste funcții. Și din acest motiv îl felicit pe președintele Barroso pentru căile de urmat pe care ni le-a indicat. Parlamentul European are poziții foarte clare pe care le-a exprimat în mai multe rapoarte, fie că este vorba despre moneda euro și nevoia de stabilitate, fie că este vorba despre uh, creșterea economică. Nu putem să uh, ne uităm numai înspre un talger al, balanț, al uh, balanței. Trebuie ca acest fond permanent să funcționeze adaptându-se la situațiile specifice statale, care plătesc rate de dobânzi foarte mari pentru datoria publică. Iar politica trebuie să se bazeze și pe competitivitate, pe o creditare mai bună, pe o politică fiscală care să poată să, fi, să reprezinte un pas pozitiv pentru a atrage investiții. Până la urmă, este vorba de crearea de bogăție. Dar, din acest motiv, avem nevoie de mai multe instituții europene. Deciziile la Parlamentul European s-au luat în mod limpede uh, și nu prin, comunica, prin, și nu prin presă. Iar uh, acum a venit uh, vremea să nu luăm decizii ideologice, ci să ne gândim la cetățeni. Iar ceea ce ni se cere este bun simț și decizii rapide. Vă mulțumesc, stimați colegi. Trecem acum la procedura catch the eye. Nu e uimitor faptul că interesul, gradul de interes acordat acestei teme este foarte înalt. Foarte mulți colegi și-au uh, exprimat dorința de a lua cuvântul. Din păcate nu avem suficient timp la dispoziție. Prin urmare, voi putea da cuvântul unui număr de șase persoane. Voi spune de la început cine sunt aceste persoane. Polski, Herr Guatieri, Herr Gallagher, Frau Figueredo, Herr Pașca und Herr Obermeier. Und Herr Sarius Wolski. Domnul Sarius Wolski are cuvântul. Uh, președinte. Ne confruntăm cu o criză care nu este a zonei euro, ci a finanțelor publice în anumite state membre care sunt în uh, zona euro, dar ar putea fi Ungaria. De ce se întâlnesc doar șefii de state din zona euro, ceilalți nu sunt invitați? De ce să creăm diviziuni nejustificate pe care abia le-am ambulit acum șase ani prin extindere? De ce să creăm o Uniune uh, cu două viteze? Uniune, Comisia Europeană și dumneavoastră, domnule Barau, sunteți gardienii tratatului. Care este baza din tratat pentru această excluziune? De ce uh, doriți să excludeți vecini care doresc să participe? De ce uh, nu puteți aprofunda politica fiscală uh, cooperarea în cadrul tratatului și cu un rol central pentru Comisia Europeană. Piața unică și cele 27 de state membre uh, trebuie să funcționeze împreună, precum și politica de competitivitate. Consiliul și Comisia trebuie să conducă o Uniune din 27 de state. Nu trebuie să fie secretariatul unui grup select de state membre. Mulțumesc! Galtieri, Domnul Galtieri are cuvântul. Grazie. Mulțumesc. Ieri seară Comisia AFCO a votat cu o largă majoritate avizul Parlamentului în legătură cu reformul tratatului pentru a crea fondul de stabilitate. Textul propune o modificare a tratatului de la Lisabona și se definește o procedură care păstrează caracterul interguvernamental al fondului, dar justifică includerea acestei norme în tratat și conține propuneri clare în legătură cu funcționarea mecanismului pentru ca acesta să fie compatibil cu obligațiile date de tratate instituțiilor europene și cu exigența unei adevărate guvernanțe economice care, dacă ar fi fost guvernamentală, nu ar, fi, nu ar funcționa. Domnule președinte, în dezbatere ați spus, așa cum ați spus, uh, așa cum ați spus dumneavoastră, Parlamentul um, trebuie să uh, ofere comisiei rolul ei în gestionarea acestui sistem. Dar cum răspunde Comisia Europeană la propunerile Parlamentului? Doamna președinte, întrerupe pe vorbitor. Mulțumesc, care cuvântul domnul Gallagher. Uh, Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Irlanda este o economie mică, deschisă, cu o concentrație mare de uh, investiții directe străine. Taxele de do- taxa de 12,5% este esențială pentru uh, păstrarea echilibrului pe, uh, în economia EU, uh, irlandeză. Tocmai această, aceste taxe, acest sistem de taxe a atras în Irlanda majoritatea um, marilor companii IT. Acum, din păcate, măsurile luate de Uniunea Europeană împiedică Irlanda să revină la creșterea economică dinainte. E important să ne amintim că Irlanda este, din punct de vedere geografic și istoric, un stat periferic. Prin urmare, taxa redusă, taxele reduse reprezintă un atu, un instrument care poate atrage eh, investiții directe străine în astfel de state uh, Uh, periferice. Și, domnule uh, comisar, domnule președinte, sunteți de acord cu această propunerea mea, doamna Figuerera. Astăzi s-a sărbătorit ziua femeii și toată, toată lumea a spus lucruri frumoase privind drepturile femeilor. Dar acum, când vorbim despre chestiuni economice și financiare, se suprapun interesele financiare în așa zisa guvernanță economică. Uh, în ceea ce privește aprofundarea criteriilor pactului de stabilitate și uh, pactul de competitivitate, fără să se țină cont de specificitățile fiecărei țări, de, de divergențele economice foarte adânci, de dezechilibrele sociale, de șomaj și de sărăcie. Astfel, ce avem împotriva pactului de competitivitate? Este vorba de agravarea tuturor problemelor sociale existente. Dar uh, pe, și pe viitor uh, vom avea greutăți și în rândul uh, lucrătorilor, femeilor, a tinerilor, așa cum uh, s-a prevăzut uh, în Portugalia. Acești oameni voi ieși pe stradă. Pe 19 martie prevăzut, sunt prevăzute demonstrații ale sindicatelor. Iată, acestea sunt schimbările care apar și să vedem cum va face față Comisia acestor mișcări uh, stradale din toată Europa. Mulțumesc, domnul Pașca. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte al Comisiei. Aș dori mai întâi să răspund unui coleg. Uh, Uniunea Europeană a fost creată pe baza unei hotărâri voluntare a statelor care au hotărât să transmită competențe Comisiei pentru a coordona anumite competențe alese. Deci statele au hotărât să cedeze o parte din suveranitatea lor. Dacă aceste țări doresc să existe o guvernanță economică în Uniunea Europeană, aceasta trebuie să fie decizie liberă a lor, nu una impusă de la Bruxelles. Dacă există un acord între țările suverane, dacă aceasta este decizia lor, nicio problemă. Poate să existe o cooperare mai strânsă, dar inițiativa trebuie să fie aceea a țărilor din zona euro. Acestea țări și-au luat uh, angajamentul de a folosi o monedă comună. Doamnelor și domnilor, să nu trăim, trăim cu iluzii. Avem reguli diferite. Uh, președintele întrerupe, întrerupe vorbitorul. Danke, Frau Doamn, domnul Obermeier, vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Propunerile privind uh, Uniunea Fiscală se referă la politica privind salariile, uh, cea privind pensiile, etc. Este practic o implicarea Uniunii Europene în problemele fiscale ale statelor membre, iar Uniunea Europeană nu are dreptul să spună absolut nimic în ceea ce privește problemele fiscale uh, ale statelor uh, membre. Dar cu toate acestea, Merkel și acoliții ei vor reuși să promoveze aceste propuneri. În ceea ce privește uh, fondul de stabilitate, uh, Uh, acesta este extins la nevoie. Pierderile sunt socializate, uh, câștigurile rămân uh, alocate celor care le merită, între ghilimele. Domnule președinte al Comisiei, cum vedeți acest fond de stabilitate? Nu vă gândiți la toate problemele sociale care ar putea apărea de pe urma acestuia? Vă mulțumim. La finele dezbaterii acordăm din nou uh, cuvântul președintelui uh, Comisiei. Uh, mulțumesc, domnule președinte. S-au adresat unele întrebări cu privire la Portugalia și aș dori să răspund dacă ar trebui să recurgă la fondul de stabilitate financiară sau nu. Aceasta este o hotărâre pe care trebuie să o ia autoritățile portugheze. Este vorba de o, de o chestiune legată de datoria națională, datoria de stat, dar pot să vă spun că acest fond și recurgerea la acest fond, precum și la Fondul Monetar Internațional, a fost percepută ca o ultimă alternativă este limpede că dacă o țară ar putea să evite aderarea, recurgerea la un astfel de mecanism ar trebui să facă acest lucru, fiindcă e vorba de costuri în ceea ce privește această salvare și nu numai costuri de, de imagine, de credibilitate, dar acesta până la urmă este decizia autorităților naționale în ceea ce privește recurgerea la acest fond de salvare în ceea ce privește mm, solicitarea de activare a fondului. În al doilea rând, în ceea ce privește ce aș dori eu să regăsesc în acest fond, nu este de ce mi-ar plăcea mie, este vorba de politică, iar Comisia eh, conlucrează activ cu statele membre ale zonei euro, mai ales pentru că acest fond să fie consolidat în capacitatea sa de acordare de credit și să fie extins la mai multe domenii inclus, și să, să aibă mai multă flexibilitate. Unele chestiuni sunt delicate pe în ceea ce privește piața, iată de ce nu este prudent să anunțăm intenții care nu s-au concretizat. Dar această, aceste lucrări sunt în desfășurare la nivelul zonei euro și, după cum știți, Comisia, în cadrul uh, Uh, evaluării creșterii anuale a, a făcut o propunere pentru consolidarea și extinderea acestui fond. Dacă această politică ar uh, trebui sau ar putea să fie schimbată, eu vă spun că în ceea ce privește țările mai vulnerabile nu poate fi schimbată, fiindcă ar fi lipsă de responsabilitate. Țări foarte îndatorate uh, Eh, dacă și-ar slăbi eforturile de consolidare bugetară și structurală, ar fi, eh, ar fi foarte grav. Eh, când o țară este atât de îndatorată, trebuie să câștige încrederea piețelor, fiindcă altfel această datorie nu va mai putea fi sustenabilă. Deci dacă dorim să dăm o mână de ajutor țărilor care se află în situațiile cele mai grave, nu trebuie să le vindem iluzii, trebuie să sprijinim eforturile serioase care pot fi făcute Uh, în ceea ce privește consolidarea bugetară și reformele structurale, fiindcă doar așa vom reuși să, uh, să recâștigăm încrederea piețelor. Nu este vorba doar de un efort izolat al acestor țări, este vorba de un efort uniform la nivelul zonei euro, iar acest lucru se întâmplă, se pune în aplicare acum uh, cu mai, eforturi diferite de la o țară la alta, dar pot să vă spun că Comisia Europeană nu a precupețit niciun efort pentru a da mai mult avânt, dar după cum știți, doamnelor și domnilor, Comisia propune, dar până la urmă, în ceea ce privește domeniile de, care țin de competențe naționale, cum ar fi uh, subie, uh, chestiuni care nu, nu sunt prevăzute de tratat, cum ar fi acest fond de stabilitate financiară, deciziile sunt date de statele membre, de statele din zona euro până la urmă. Ce aș dori să spun eu Parlamentului European este că dintre criticile care mi-au fost făcute astăzi, chiar dacă uh, mulți ați uh, sprijinit linia generală a Comisiei, aceste critici, de cât înțeleg eu, sunt adresate unor guverne, unor state membre. Deci nu pot să vorbesc eu în numele lor. Eu însă vreau să vă spun că uh, Comisia a prezentat un pachet de propuneri eh, în ceea ce privește guvernanța. Noi am eh, testat ambițiile guvernelor noastre, chiar și pachetul de guvernanță prezentat de mine însumi și de colegul eh, Oli Ren, chiar și acest pachet uh, a fost refuzat uh, de statele membre în ceea ce privește nivelul inițial de ambiție. E adevărat că noi am făcut propuneri legislative. Acum, a, s-a concret, a apărut o nouă idee, cum ar fi pactul de competitivitate și noi încercăm, uh, eu, eu dau dovadă de transparență aici din respectul pentru Parlamentul European, noi încercăm să să includem acest lucru pe cât se poate în metoda comunitară. Uh, eu v-am dat socoteală de eforturile pe care le-a făcut Comisia în deplină transparență pentru ca această idee, ideea unui pact de competitivitate să se poată dovedi folositoare, să aibă o plus valoare pentru creștere și generarea de forțe de, de locuri de muncă, care reprezintă priorități ale Comisiei Europene, dar și pentru consolidarea sistemului de guvernanță. Bineînțeles, nu trebuie să se reamintească Comisiei rolul său de pasnic al tratatelor. Am demonstrat acest lucru în repetate rânduri, fie că era vorba de piața internă, concurență, nediscriminare, vă garantez încă o dată faptul că Comisia eh, va face tot ce îi stă în putință dacă ar considera că există principii sau norme ale tratatului care sunt puse sub semnul întrebării de deciziile Consiliului European sau eh, ale oricărei alte instituții. Iată de ce activitatea noastră este una pe termen lung, bineînțeles, o activitate serioasă pe care o desfășurăm cu simțul răspunderii, fiindcă, bineînțeles, acum ne aflăm într-o situație foarte delicată, într-un moment în care multe guverne uh, dimineața, primul lucru pe care îl caută este evolu- evoluția datoriei publice. Iar noi uh, nu rămânem indiferenți iar nădejdele pe care le dăm nu ne rămân indiferente, iar comisia trebuie să se arate ambițioasă, ambițioasă dar în același timp răspunzătoare ceea ce propunerile pe care le face. Știm foarte bine că aceste propuneri pot să devină realitate și că nu sunt numai simple anunțuri și uh, ar putea duce la multă decepție. Noi dorim să evităm acest lucru. Nu dorim acest efect de, de, de deznădejde, de separare, de fragmentare a Uniunii Europene. Iată de ce vă garantez faptul că Comisia uh, va menține ambițiile sale și acum Comisia spune tuturor guvernelor că trebuie ca Parlamentul să fie Uh, să însoțească acest pact de competitivitate. Comisia spune guvernelor că trebuie ca Comisia să păstreze un rol central în ceea ce privește acest pact și nu spunem acest lucru doar din fetișism instituțional, nu spunem asta din egocentrism instituțional, ci pentru că suntem de părere că metoda comunitară reprezintă garanția evitării fragmentării între zona euro și restul țărilor europene și reprezintă eh, garanția că se va evita, se vor evita uh, Uh, atacuri asupra uh, integrității piețelor unice și punerea sub semnul întrebării altor mecanisme, cum ar fi pactul de stabilitate și creștere și garanția că rămânem europeni în cadrul Uniunii Europene cu siguranța europeană. Deci v-am uh, spus lucrurile uh, cu mare sinceritate. Comisia își face treaba, bineînțeles, uh, în mod constructiv, încercând să salveze o idee care, dacă este prezentată în forma bună și dacă se desfășoară printr-o abordare comunitară, ar putea aduce o plus valoare eforturilor noastre de guvernanță, așa cum au spus și unii dintre dumneavoastră. Și, uh, bineînțeles, atunci când vom avea uh, eforturi sporite pentru o guvernanță politică și economică, uh, um, atunci uh, Comisia va merge pe calea orientărilor sale și avem de ales dacă șefii de stat și de guvern doresc acum să participe la această coordonare a politicilor economice uh, și uh, financiare și uh, în domenii care rămâneau până acum de competență națională, ar trebui să fie salutat acest lucru numai dacă se va aduce o plus valoare în ceea ce privește creșterea și locurile de muncă și numai dacă se respectă sistemele de guvernanță economică. Iată care este situația. Eu cred că această dezbatere a fost foarte folositoare din acest punct de vedere și mesajul transmis de Parlamentul European a ajuns la urechile Consiliului European. Președintele Buzek l-a transmis foarte bine la ultima sa prezență la Consiliul European și cred că Comisia și Parlamentul vor apăra cu fermitate abordarea comunitară, fiindcă suntem siguri că aceasta este singura modalitate de a atinge obiectivele europene pentru zona euro, pentru stabilitate, dar și pentru creștere și generarea de locuri de muncă pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. Domnule președinte al Comisiei, dezbaterea s-a încheiat. Punctul următor de pe ordinea de zi este declarația Consiliului și Comisiei privind raportul de țară